Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Deschidem această ședință a Comisiei Regii pe după masă și vom începe întâlnirea de după masă cu voturile. Primul raport pe care îl votăm este cel al regiunilor întârziate din UE. Raportor este doamna Giufrida Doriți să spuneți ceva? Nu, mulțumesc. Am primit două avize la acest raport, unul de la Comisia Agri și celălalt de la Comisia de Pescuit. Iar în ceea ce privește votul, am un comentariu de făcut legat de avizul de la Comisia de Pescuit și dacă nu aveți alte comentarii, atunci putem trece direct la vot. Începem cu amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 cu un amendament oral. Este cineva împotriva acestui amendament oral? Nu. Atunci îl votăm așa cum este. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu. Nu ați votat încă? Sau nu merge la dumneavoastră? Oricum, se respinge, deci pentru un vot în sus sau în jos nu mai contează. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 cu amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Votăm atunci 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 sunt identice, mă scuzați. 36 este deja adoptat, deci trecem la 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri E pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri G pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri,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 114 pentru... Mă scuzați, spune doamna președinte, trecem la 115, nu 114, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 129 este caduc, spune președinta. Trecem la compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 13A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la Agri 16 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la Agri 16. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Amendamentele de la Comisia de Pescuit nu trebuie votate, iar avizul de la această comisie va fi anexat la raportul nostru, așa că trecem direct la votul final. S-a deschis votul pentru votul final. S-a închis votul. Felicitări raportorului. Se adoptă. Our next, next. Trecem la următorul vot. Este vorba de raportul doamnei Valina, rolul regiunilor europene și a orașelor europene pentru implementarea acordului. Lina, doriți să spuneți ceva? Nu? Foarte bine, trecem direct la vot.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 Vom face o verificare electronică. La amendamentul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 cea de-a doua parte de la amendamentul 6, pentru că 5 a fost adoptat. Deci votăm doar a doua parte a amendamentului 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. La amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 36 Yes, we vote 36. Deci trebuie să votăm 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți o verificare? Foarte bine, verificare electronică la amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37, nu, 38, mă scuzați, spune președinta. 38 pentru, împotrivă, abțineri. V-aș ruga să votați încă o dată și să ridicați mâna pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Foarte bine, doriți o verificare? Facem o verificare electronică. La amendamentul 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, mă scuzați, este caduc, foarte bine și 57 de asemenea, deci trecem mai departe. Da, îmi pare rău. Într-adevăr, 57 trebuie să-l votăm. Aveți dreptate. Cine este pentru amendamentul 57? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, intervenție fără microfon din sală. 65 și 66 le votăm. No, no, no, this is what I... Nu, asta este pe lista de vot și acestea nu sunt acoperite de compromis. Aveți dreptate, doamnă Crel. Atunci greșeala este pe lista mea. Dragi colegi, îmi pare rău, astăzi o să ne distrăm cu voturile. Îmi pare rău încă o dată ne întoarcem la 65 atunci. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar să facem o verificare electronică. La 67 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. ...68, spune președinta, este caduc. Deci 68, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru. Acesta este caduc. Din cauza lui 67 și 68. Foarte bine. Deci din cauza lui 68, 69 este caduc. 70 de asemenea? Nu. Atunci votăm 70 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Doriți o verificare la 70? Foarte bine. Facem o verificare electronică la amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Yeah? It falls. Deci se respinge și trecem la compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 75. Pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 76, e mai bine așa, deci verificare electronică la amendamentul 76, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, aceeași uh, situație, deci se respinge. Doriți o verificare la amendamentul 90? Foarte bine, facem o verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Îmi pare rău. A fost o greșeală din partea mea. Amendamentul 91 este caduc pentru că 90 s-a adoptat. Trecem la 92. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă.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 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul asupra raportului astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. Votului astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. And you can remember this vote with my mistake. Și puteți ține minte acest vot cu greșelile mele cu tot. Putem continua acum cu avizul privind semestrul european pentru coordonare politică, studiul anual de creștere, raportor sunt eu însă și trecem direct la vot. Compromisul 1 Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul. Nu, următorul vot este amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum votul final, ba nu, trebuie să votăm înainte 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acum trecem la votul final. S-a deschis votul. The vote is closed. Închis votul și avizul se adoptă. Mulțumim. Ultimul aviz pentru azi, ultimul vot, este avizul privind descărcarea de gestiune 2016, bugetul general al UE, Comisia, secțiunea 3. Deci Comisia și agențiile executive. Eu sunt raportor, raportor trecem direct la vot. Există modificări la uh, lista de vot? Nu. În regulă. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, deci amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, deci 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votul final va fi prin vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, iar avizul se adoptă. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru răbdarea de care ați dat dovadă astăzi la vot. Închidem, încheiem cu voturile și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Astăzi avem un uh, schimb de opinii Thank you very much. Cu doamna Ileana Ivanova, membra Curții Europene de Conturi, privind activitatea Curții, Europene, Curții de Conturi Europene în domeniul politicii de coeziune. Ați um, cunoscut-o deja pe doamna Ivanova, a mai fost uh, invitată rapoarte din partea Curții de Conturi. Ca de obicei, voi da cuvântul doamnei Ivanova pentru o prezentare inițială, iar apoi voi da cuvântul membrilor, începând cu coordonatorii. Avem timp până la ora 5 pentru acest punct. Estimați deputați, întotdeauna este o plăcere să mă aflu în Comisia Regi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, doamnă președinte. Știu că de anul trecut, pentru că o bună parte din munca noastră privind coeziunea contribuie nu numai la raportul um, anual, ci și la o serie de um, uh, rapoarte de performanță. Sunt multe subiecte pe care aș fi dorit astăzi uh, să le tante ale muncii noastre. Partea de conformitate și partea de performanță în ceea ce privește uh, politica de coeziune. Începând cu partea de conformitate, aici Într-un grafic destul de clar puteți vedea, um, deci în, în aceste trei ani se vede că a avut loc o scădere. Uh, dacă ar fi să ne uităm uh, pe o perioadă mai lungă, 10 ani, uh, poate um, am vedea că um, rata a scăzut de la 10-11%. Exista la 5,7, la 5,2 în 2015 și 4,8 în 2016 însă trebuie să menționez că este peste pragul de materialitate de 2%. Este unul dintre domeniile care, împreună cu agricultura, din nou că eroarea nu înseamnă neapărat fraudă sau risipa fondurilor europene. Uneori pot fi simple erori administrative. pot, poate fi o dată greșită sau unele date completate greșit în declarație, în LAF. În următorul slide încerc pe scurt să prezint motivele um, cele mai dese pentru erori, deci tipurile de erori cele mai des întâlnite. În uh, achizițiile publice uh, ineligibile, Uh, inclusiv declarațiile de um, privind cheltuielile, 42%. Um, nerespectarea regulilor privind achizițiile publice este uh, o altă cauză. Verificăm tranzacții. Cam 113 din o, aproximativ 1400 au folosit uh, opțiuni de cost simplificate și la aceste tranzacții unde se folosesc opțiuni de cost cât la rambursarea costurilor. Pe următorul slide aș vrea să mă refer la câteva elemente pe care am dorit să le schimbăm în munca noastră pentru anul viitor, referitor a evalua legalitatea și uh, regularitatea uh, și conformitatea tranzacțiilor, dar știți că s-au făcut modificări fundamentale la cadrul juridic uh, în coeziune, cum este procedura anuală de clearing, pachetul de asigurare, retenția de 10 pentru declarația de asigurare pentru 2017. Vom încerca să schimbăm puțin abordarea tradițională pe care am folosit-o până acum și să trecem um, spre o abordare care se bazează mai mult pe munca altor. Și dacă uh, datele sunt fiabile, putem uh, trece la um, uh, verificarea um, verificărilor pe care le fac ceilalți. Asta ar veni cu o serie de beneficii. De mai mult timp uh, ni se, se dovedește a fi fiabilă, atunci am putea oferi informații geografice mult mai detaliate. Bineînțeles, reducerea poverii administrative pentru beneficiari este foarte importantă. De atâtea ori am auzit că un beneficiar poate fi verificat până la deci și această abordare îi va ajuta, această nouă abordare îi va ajuta și pe beneficiari. Este asta, ceea ce v-am prezentat până acum ține în mare parte de conformitate. Dar, bineînțeles, mm, ani și în următorul mm, cadru financiar multianual mm, se va ține cont mult mai mult de performanță și de capacitatea de a demonstra rezultate în urma implementării politicii de coeziune. Încerc aici pe scurt să vă prezint din raportul anual 2016 obiectivele în totalitate, parțial sau deloc. Bineînțeles, când vedem uh, cifrele, vedem că 58% și-au atins, sunt în conformitate cu programele operaționale și dacă proiectul și-a atins obiectivele. Și de-a lungul anilor vedem îmbunătățiri Acestea sunt rapoarte care se concentrează asupra unui anume subiect, pot evalua politica de transport, uh, poate șoselele, căi, uh, pe care să vi le prezinte nu numai, uh, să vi le prezinte și colegii mei, nu numai eu. Sunt câteva elemente de masa. Alte priorități, bineînțeles, nu toate sunt relevante pentru comisia dumneavoastră, dar uh, Cred că, de exemplu, parteneriatele public-private, uh, o mai bună reglementare, orientarea către rezultate, absorpția este urmează Aici nu neapărat la subiectul de azi, dar aș dori să-l menționez acest lucru, pentru că colegul meu, Ian Gregor, prezintă astăzi la Comisia Cont aviz, um, avizul curții uh, referitor la um, uh, propunerea de CFM. Este un document de briefing publicat de curând. Merită recunoscute mesajele principale din acest document. Și anume, în primul și în primul rând, definirea cât se poate de în detaliu a valorii adăugate europene. Trebuie mai multă claritate. Deci puteți vedea aceste mesaje principale în acest uh, slide. Și bineînțeles, documentul de briefing este uh, să uh, cunoașteți mai îndeaproape uh, ce înseamnă această nouă abordare. Atât aveam de spus astăzi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vom, folosi, vom profita de oportunitatea de a invita pe colegii dumneavoastră pentru unele dintre rapoartele speciale pregătite de către Curtea de Conturi și, bineînțeles, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați amintit. Domnul Van Nistelrooy, primul ca reglementările noastre, modul în care ne susținem statele membre, regiunile și orașele să fie mai bun, ca să fie mai mică rata erorilor. Iată că vedem o linie constantă uh, din anul trecut pentru că nu trebuie să semnăm, nu trebuie să trimitem semnalele greșite și în special uh, ce ați uh, spus despre acordarea încrederii în uh, situația în care e meritată încrederea și performanțele sunt bune. E foarte important ateliere pentru a pregăti viitoarea perioadă și mm, despre simplificare ni se tot vorbește. Iată, ați vorbit despre numărul de controle. Nu știu dacă pot să întreb, însă am uh, citit un raport și uh, în 2000 Raportul ne arată că Iaspăr e unul, sigur, unul din programele din familia care începe cu litera J. E vorba de stimulente suplimentare pentru inovare și, în special, acest proiect Jasper se menit să ajute statele membre și, de fapt, nu e în mâinile uh, Comisiei Europene, ci în mâinile Băncii Europene pentru Investiții. Și ei uh, susțin uh, marile proiecte, mai ales uh, au făcut-o în perioada anterioară și când am uh, văzut uh, prezentarea, am văzut multe critici în legătură cu modul în care uh, se ghidează toate lucrurile. Deci, pe de o parte, se ajută statele membre să Uh, deci cu o mână se ajută statele membre să pregătească mm, uh, modul în care se implementează proiectele și cu altă mână se controlează totul și într-un, într-un birou în care crește, crește numărul de angajați, dar numărul de proiecte scade. Deci, uh, iată, numărul angajaților roia în sus, numărul proiectelor roia în jos. Asta s-a întâmplat în ultimul an. Acum nu știu dacă să, să vă întreb pe dumneavoastră sau să întreb Comisia Europeană că, de fapt, trebuie să luăm o hotărâre. Continuăm cu Iasper sau ce facem? Uh, cu uh, asistența tehnică, în general, avem și proiectul Jasper, mai ales pentru noile state membre. Însă, dacă nu aduce valoare adăugată și uh, vedem în acest raport, este și un semn de întrebare. Care este efectul? Care sunt obiectivele? Uh, văd că nu s-a făcut într-adevăr o selecție. Poate ne puteți spune mai multe despre acest raport, dacă aveți cunoștință de el și despre Jaspers. fine, oricum, uh, în general, că ne dați această informație, îmi place foarte mult și informația că acolo unde opțiunea costurilor simplificate a fost utilizată, se înregistrează mai puține greșeli. Iată, asta îmi dă un semnal că ce am făcut noi cu procedura Omnibus pentru politica de coeziune, cu simplificarea, uh, a însemnat un pas pe calea cea bună. În ultimii ani am crezut adesea că greșelile din politica de coeziune sunt cauzate de sistemul foarte dificil și birocratic pe care îl avem, regulile foarte stufoase pe care le avem și eu sper că cu o calitate egală și anume foarte bună pe viitor, însă cu proceduri simplificate, aceste, uh, toate acestea vor însemna că va scădea foarte mult rata erorilor comise în politica de coeziune. E o informație uh, bună nu doar pentru cei care sunt implicați în administrație, dar și uh, pentru oamenii care citesc uh, ziarele de scandal, Bild în Germania, Uh, acolo unde se vorbește despre sute de milioane de euro aruncați pe fereastră cu politicile de coeziune. Nu, iată, dumneavoastră ne dați știri care ne sunt de ajutor. Am o întrebare, poate n-am înțeles eu bine, dar ați spus uh, la un moment dat că au existat erori în unele acorduri de parteneriat. Ne puteți explica din nou că nu știu, nu pot închipui. Deci parteneriate public-privat. În fine, poate n-am înțeles eu bine. Nu știu ce are de-a face asta cu, cu curtea de conturi. Da, vă mulțumesc. Ok, thank you very much, Miss... Da, mulțumesc, doamna Tomașici. Dacă doriți să luați cuvântul, se pare că nu. Să vedem cine mai dorește să ia cuvântul. Nu vă dați coordonatori. Continuăm cu membrii regii, domnul Buda. Și apoi doamna Maletici. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președintă, ehm, și mulțumesc pentru expunerea făcută. Săptămâna trecută a fost săptămână verde și am avut posibilitatea de a discuta cu câteva, câțiva zeci de primari și de că de foarte multe ori sunt nevoiți să sune la Bruxelles la Curtea de Conturi de la Bruxelles, pentru ca această Curte de Conturi să sună în România în vederea uh, interpretării de fonduri europene. În 2013 s-a modificat legislația, iar în 2014 a fost controlat și sancționat pentru că în 2009 nu a respectat legislația în 2013. Uh, mă rog, de interpretat atunci când, se, uh, când vorbim de ceea ce înseamnă aplicarea pentru fonduri europene, pentru că uh, Uh, fermierii nu înțeleg, oamenii nu înțeleg, uh, uh, primarii are mai mare din partea dumneavoastră de la Bruxelles în ceea ce înseamnă și ceea ce fac statele membre este absolut necesară, pentru că dacă veți lăsa doar la îndemâna statelor membre, ori acest lucru cred că trebuie să cunoască, așa cum am spus, o abordare de la nivel de Bruxelles, pentru că altfel riscăm să nu avem eficiența acestor politici în teren. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezentare, doamna Ivanova. Acum putem vedea din nou că majoritatea erorilor se produc în domeniul achizițiilor publice și sigur cu ineligibilitatea cheltuielilor, proiectelor, beneficiarilor, dar acest capitol al achizițiilor publice, aici aș vrea să aud, ne dați mai la nivelul sectorului public, să spun așa, deci entități publice, pentru că Uh, se aplică pentru amândouă cu regulile achizițiilor publice. Deci dacă e mai degrabă nivelul privat, atunci poate trebuie să schimbăm ceva. Dar oricum, referitor la ce a spus, uh, legat de aspectele de performanță, și anume că nu există suficienți indicatori de la startul uh, proiectului. Ați folosit cuvântul appropriate, deci, mă rog, corespunzător. Asta înseamnă că indicatorii sunt prea optimiști, nere la început. Problema e că nu există niciun fel de indica, indicator sau, uh, dacă mă ajutați să înțeleg mai bine. Și o altă uh, întrebare în legătură cu uh, costurile portate. Asta poate fi ceva periculos dacă se leagă de achizițiile publice. Atunci, dacă ne puteți oferi mai multe detalii aici. Mă întreb uh, care este realitatea. Mulțumesc. Thank you very much. These were the questions. Mulțumesc. Astea au fost întrebările cu asta am încheiat lista și acum dau cuvântul domnului Ivanova. Dacă aveți altme și pentru întrebările foarte interesante, voi începe să le răspund în ordine care mi-au fost adresate. Domnul Fanisteroi, vă mulțumesc pentru întrebări și pentru a evaluarea inițială pozitivă a obiectivului de a funcționa mai bine, de a arăta probe și rezultate ale impactului politicii de coeziune. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Buna performanță ajută la clădirea încrederii. corect și ce a spus în legătură cu simplificarea, în legătură cu raportul privitor la Jaspers. Colegul Oscar Herrix uh, este autorul raportului. Cred că deja ați intrat în legătură cu el pentru a obține mai multe detalii. Într-adevăr, raportul e foarte critic. Recomandăm uh, Comisiei o serie de acțiuni care trebuie întreprinse pentru a controla mai bine planificarea strategică a Jaspers Uh, pentru a fi eliminat uh, treptat când obiectivele principale uh, au fost atinse și cu acțiuni imediate care trebuie întreprinse pentru a atenua, atenua riscul atunci când se trec în revistă proiecte care au primit susținere la nivel de consiliere, apoi asistența acordată deja Jaspers, care trebuie evaluată conform dezvoltării proiectelor, trebuie menținut scopul pentru consiliere, pentru a ajusta capacitatea sau uh, clădirea capacității statele membre în timp pentru a fine colegul meu, probabil că ar putea să vă furnizeze mai multe detalii în mod bilateral. Doamna Crel, da, într-adevăr, după cum ați menționat, rata erorii scade, opțiunea triplicată de cost a uh, dovedit că este se utilizează acolo din ce în ce mai mult opțiunile simplificate și atunci putem vedea că rata erorii se apropie de zero. Deci asta ne arată că atunci când uh, se utilizează, efectul se face simțit și sistemele și regulile complicate, da, sunt de acord cu dumneavoastră. De cuvinte. Acum uh, se tot discută, cred că de 10 ani încoace, că există problema asta, este și grupul de lucru la nivel înalt și uh, scopul acestui briefing paper pe care îl dezvoltăm noi la curte e de a evalua tot ce s-a făcut în domeniu până acum și să furnizăm o mm, imagine de ansamblu a tuturor propunerilor ca să vă ajutăm pe dumneavoastră să vă luați deciziile în mod mai informat, dar aș menționa aici Importanța de a măsura uh, lucrurile corespunzătoare. Ați menționat acordurile de parteneriat. Nu știu dacă ați uh, înțeles bine. Era vorba de un raport pe care îl elaborăm în legătură cu parteneriatele public-privat sau acordurile de parteneriat. Nu știu că asta e o chestiune diferită. Dar e vorba de un raport care a fost deja publicat de către curte. Dar e un raport foarte important pentru că se referă cumva și la, la problema simplificării și faptul că dacă uneori sunt prea mulți indicatori, se supraîncarcă întregul lanț, nu doar mm, la beneficiar, ci și cei care măsoară și până la urmă deci întregul proces. Și ce am putut să relevăm e că sunt mii de indicatori care sunt creați uh, la nivel regional, la, în fine, la orice fel de nivel la care vă gândiți, ca să se măsoare tot felul de lucruri. Uneori lucruri care nu neapărat trebuie măsurate și până la urmă e foarte dificil să armonizezi și să tragi concluzii care să aibă și un sens după ce vezi toate informațiile astea. Și ce recomandăm noi în raport e să nu se mai utilizeze uh, indicatorii care nu sunt necesari, pentru că nu sunt de fapt de ajutor bun. Măsoară ceva, dar până la urmă nu sunt de niciun ajutor pentru noi ca să măsurăm performanța, adică rezultatul. Și aici trebuie să facem diferența între a măsura output-ul și a măsura rezultatul. Deci, în fine, a mai fost o întrebare, în legătură cu asta mă voi ocupa imediat de ea, dar ce trebuie să măsurăm cu adevărat? Dacă măsor, nu știu, un drum care a Asta, dacă, pentru asta trebuie să observ ce se întâmplă după construirea drumului. Scade, scad congestiile în trafic, scad uh, emisiile de CO2. Ăsta este rezultatul ulterior și impactul asupra durabilității. Deci nu rezultatul imediat, asfaltul turnat acolo. Și până am văzut uh, aeroporturi care au fost construite, dar care nu prea sunt folosite. Așadar, Cred că ar fi asta un exemplu clar. Domnule Buda, îmi pare rău că dumneavoastră considerați că Curtea de Conturi e uh, multe audituri, prea multe verificări, care până la urmă, da, îngreunează întregul proces. Da, și asta și am, am și spus în, în, uh, în prezentare. E unul din motivele pentru care vrem să ne schimbăm abordarea și evaluarea a uh, legalității și cartierului reglementar și cu acest proiect credem în munca altora acest nivel de verificări cu siguranță va scădea. Pe de altă parte, nu putem să abandonăm complet activitatea de control, pentru că suntem responsabili față de contribuabilii europeni. Trebuie să uh, răspundem pentru fiecare bănuț cheltuit și aici cel mai Doamna Maletic, m-ați întrebat uh, despre erorile în achizițiile publice. Noi nu uh, furnizăm o defalcare în funcție de beneficiar public sau privat, ci la întâmplare selectăm în, în eșantion care tranzacții în public poate fi privat. Nu foarte recent uh, am uh, uh, făcut un raport special în legătură cu achizițiile publice Însă, mă rog, e acum datează totuși de câțiva ani, datele poate nu sunt aduse la zi. Dacă vreți informații mai tehnice în legătură cu achizițiile publice, le găsiți cu beneficiare, că sunt publici sau că sunt privați. În legătură cu indicatorii corespunzători, cred că deja am răspuns întrebări și cu asta mă opresc. Mulțumesc. Buda, Mulțumesc, domnul Buda, am mai cerut. O întreb la replică, da? scurt, vă rog. Da, da mulțumesc, doamna președintă. O precizare vreau să fac. Nu am spus eu că uh, cei de la Curtea de Conturi sunt principalii dușmani ai absorției fondurilor europene și nici niciun caz uh, nu față de Curtea de Conturi de la Bruxelles. Din potrivă, vreau să spun că da, ceea ce face Curtea de Conturi de la Bruxelles încearcă să clarifice aspectele din statele membre și, din păcate, dificultățile le avem în relaționarea cu Curtea de Conturi din România. De ce? este atât de diversificată procedura de absorție a fondurilor europene dintre statele membre. M-am întrebat primarii de la mine, de ce în Polonia este nevoie de un dosar de 50 de file pe care să-l depună pentru obținerea de fonduri europene și de ce eu în România am nevoie de un dosar de 3 crea un mecanism prin care să se simplifice aceste proceduri de absorție la nivelul statelor membre. Pentru că aceste diferențe, oamenii circulă, unii, unii, uh, mă rog, circulă în Europa, știu ce se întâmplă și aceste diferențe creează uh, sentimente de nemulțumire. Iar legat de ceea ce înseamnă, încă o dată, Curtea de Conturi, repet, nici de cum nu era vorba de Curtea de Conturi de la Bruxelles, ci cea din România, care uneori accesa fonduri europene și pe bună dreptate. Thank you. It was the short replic. Mulțumesc. Într-adevăr, a fost un drept la replică scurt. Vă rog. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. De ce absorpția este atât de dificilă și cred că dacă n-ați găsit până acum răspunsul, nu cred că eu vă pot oferi un răspuns într-un minut. Uh, dar poate veți găsi un răspuns uh, parțial în raportul uh, pe care îl vom publica luna viitoare pe tema capacitare. Nu pot să vă spun încă de pe acum despre ce state membre e vorba, însă sper că acolo în uh, raportul care va veni să găsiți câteva din răspunsurile pe care le doreați. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna Ivanova. Nu mai avem uh, alte întrebări, ceea ce uh, din prima oară aici aveam foarte multe întrebări. Acum, iată, nivelul bun de comunicare duce la acest nivel de încredere ridicat. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru răspunsurile oferite la întrebările noastre și vom continua cooperarea noastră cu Curtea de Conturi și pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată. Pe punct pe domnul comisar Dombrovskis. Deci vă rog să vă întoarceți la orele 17.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

Good afternoon, ladies and gentlemen, again. After... Bună ziua, doamnelor și domnilor, încă o dată. După o scurtă pauză, am onoarea să-i spun bun venit invitatului nostru de astăzi, domnul Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene pentru uh, zona euro și dialog social, de asemenea responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea Piețelor de Capital. Și acum uh, uh, dânsul se ocupă și de uh, programul de susținere a reformei structurale și implementarea sa. După cum vă amintiți, Comisia Regii a fost responsabilă pentru dosarul legislativ prin care se implementa sau înființa acest program și suntem informați cu regularitate despre felul în care se desfășoară acest program. Vă mulțumim pentru aceasta. Iar la sfârșitul anului trecut, Comisia Europeană a prezentat uh, propunerile legislative pentru întărirea Uniunii Economice și Monetare. Una dintre propunerile legislative pentru care Comisia noastră este responsabilă își dorește să întărească acest program de susținere a reformei structurale prin întărirea bugetului și prin promovarea obiectivelor de convergență la nivelul eurozonei. Astăzi avem ocazia să dezbatem toate aceste teme cu domnul comisar, așa că nu vom mai pierde timpul și îi voi da cuvântul imediat, după care vom avea dezbaterea cu membrii comisiei noastre. Doamnelor și domnilor, în primul rând vă mulțumesc pentru această invitație și pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră programul de susținere a reformei structurale, care își dorește uh, întărirea reformelor în vederea creșterii economice și pentru a avea o utilizare mai eficientă a fondurilor europene și a fondurilor structurale în mod special. Reformele structurale sunt esențiale pentru convergența uh, din punctul de vedere al coeziunii. Reforme ambițioase pentru modernizarea economiilor, pentru încurajarea competitivității, pentru creșterea standardelor de viață și așa mai departe. Acestea reduc și inegalitățile și inegalitățile structurale între regiuni și între statele membre. Acest program își aduce contribuția în special prin întărirea capacității instituționale a stățile structurale între regiuni și între statele membre. Acest program își aduce contribuția în special prin întărirea capacității instituționale a statelor membre. Servicii publice de calitate și certitudine juridică uh, care corespund reformei administrației uh, corespund cu obiectivele acestui program și corespund cu obiectivele de coeziune economică și socială. Reformele structurale creează nu doar un mediu bun pentru investiții, pentru locuri de muncă, ci ajută și uh, economiile europene pentru a rezista la șocuri și duc la o mai mare coeziune economică și socială. Iată de ce aceste reforme structurale sunt esențiale pentru a avea o economie mai uh, trebuie implementate la timp și pentru aceasta statele membre trebuie să depășească de multe ori obstacolele de natură instituțională sau de capacitate administrativă. Și tocmai aici programul nostru poate uh, face diferența, lucru recunoscut de statele membre. Atunci când a fost uh, adoptat programul, 20 de proiecte implementate și aproape jumătate au fost uh, completate. De exemplu, în ceea ce privește acțiunile pregătitoare, susținerea oferită autorităților slovene uh, pentru reducerea creditelor neperformante în sectorul IMM-urilor. În ceea ce privește programul, o sumă de patru ori mai mare decât bugetul disponibil pe 2017, iar anul acesta 24 de state membre au prezentat peste 400 de cereri în valoare de 122 de milioane de euro, deci de patru ori mai mult decât bugetul disponibil. Ținând și am verificat în strânsă cooperare cu serviciile Comisiei și cu statele membre că nu există o suprapunere între ele sau o dublă finanțare. 9% din proiecte se referă la susținerea guvernelor și a administrației publice, 18% în ceea ce privește gestiunea fondurilor publice financiare. Mai mult decât atât, ne aducem contribuția și pentru implementarea puternică a politicilor europene, în jucuri economice și de guvernanță macroeconomică, implementarea priorităților cum ar fi, de exemplu, EMU sau Uniunea Energiei și implementarea dreptului european. SRSP funcționează de doar 9 luni, dar totuși Comisia a reușit să oferă prima, prima susținere și rapiditatea cu care am reacționat pentru a oferi susținerea necesară. Acțiunile de susținere au și o dimensiune uh, transfrontalieră și multiregională. De exemplu, am introdus cadrul uh, PAN pentru a putea oferi susținere în alte state membre. În acest context am întărit cooperarea între uh, țările implicate. Acesta este cazul uh, și pentru asistența oferită în domeniul sănătății, unde s-a ținut cont de recomandările specifice pe țară pentru a, de exemplu, în Slovacia oferim susținere pentru a avea un potențial mai mare de identificare a proiectelor de investiții pentru instrumente financiare UE, cum ar fi, de exemplu, Fondul European pentru Investiții Strategice, utilizând instrumentele naționale și instrumentele europene în structurale. Nu am adoptat încă decizia financiară pentru anul acesta, dar pot să vă spun că există o serie de proiecte pentru a susține EFSI uh, pentru a spori capacitatea de absorție și capacitatea de a utiliza instrumentele financiare disponibile. La fața locului și interesul general trec dincolo de resursele financiare disponibile la ora actuală. Există uh, nevoia de a susține statele membre care doresc uh, să adopte moneda euro pentru a ajunge la o adevărată convergență și pentru a avea structuri sociale și economice mai uh, rezistente pentru bugetului SRSP și, uh, de asemenea, o susținere pentru țările din afara zonei euro. Deci, Per ansamblu, din toate aceste motive, propunem o întărire a SRSP-ului cu încă 80 de milioane de euro din bugetul european până în 2020. Membre sunt de asemenea încurajate să utilizeze posibilitățile din articolul 11 pentru a avea acces la fonduri, fondurile EFSI, de exemplu, sau asistență tehnică. Sper ca Parlamentul European să susțină propunerea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Un domeniu foarte vast, dar uh, vom începe imediat cu reprezentanții grupurilor politice. Domnul Novakov, din partea grupului PPE. vă rog. Mulțumesc, uh, domnule comisar, și vă mulțumesc pentru că ați făcut timp să veniți aici pentru a ne vorbi despre acest... Uh, este instrumentul cel mai nou din setul de instrumente pe care le utilizați dumneavoastră și dacă aș încerca să-l compar cu altceva, asta evaluare, cel mai bine e să-i ascultăm pe clienții noștri, deci statele membre. De aceea, cred că, bizuindu-ne pe feedback-ul pe care ne-am maximă, și pentru că ne-am dat seama de această problemă pe care o are programul în chestiunea FIDEA, că după eforturi uh, foarte mari pe care le fac uh, și statele membre care sunt interesate de acest actuală, am promis statelor membre că vom avea această rezervă pentru performanțe. Și acum uh, timp am uh, fost la Comisia de Bugete și am uh, văzut că colegii de la Comisia de Bugete spun acum că să, posibilitatea de a utiliza flexibilitatea în cazul acestui instrument nu este prea bună această flexibilitate, marjă de flexibilitate. Și dacă Comisia mă poate asigura că, într-adevăr, există o marjă pentru multe state membre și am fost uh, uh, surprinsă să aud că, de fapt, 24 uh, de state membre participă la acest program, până și Germania. Ne asigurăm că acest lucru se poate face prin instrumentul de flexibilitate, pentru că ceea ce nu ne putem permite este să luăm banii de la politica de coeziune sau din în conformitate cu uh, vechiul regulament, pot propune reforme sau proiecte Dar bănuiesc că datoria Parlamentului nu este aceea de a asigura o imagine bună a domnului Juncker, deci uh, mere pentru că am avut uh, și acel fond uh, al coeziunii care ajuta statele membre pentru a intra în zona euro și știm cum fost. Fondurile structurale sunt autorități regionale. Am discutat foarte mult când am introdus SRSP cum să rezolvăm conflicte între nivelul național responsabil pentru implementarea SRSP și nivelul regional deci cum se, poate, cum se pot folosi aceste fonduri? Solvăm conflicte între nivelul național, responsabil pentru implementarea SRSP, și nivelul regional. Deci cum se, poate, cum se pot folosi aceste fonduri în aceste situații? Cum merg lucrurile? Funcționează? Există eventuale conflicte? Și cum putem să ne asigurăm că nu se fac uh, propuneri? Și o ultimă întrebare, SRSP ar putea Uh, sau poate coopera bine cu noul uh, instrument propus pentru um, obținerea reformelor. Se pot crea sinergii sau există obstacole? Cum credeți că vor evolua în viitor? Mulțumesc! If there are not any other questions... Mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări sau observații, vă dau cuvântul, domnule comisar, pentru răspunsuri. În regulă. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, pentru întrebări și comentarii. Voi încerca să uh, fondurile alocate pentru SRSP cu 80 de milioane de euro, iar apoi intervin propuneri separate care se post 2020 și diferitele opțiuni uh, din, din comunicatul nostru privind CFM, prezentat săptămâna trecută. Voi încerca să vă răspund fără să uit că SRSS și SRSP sunt uh, programele de care sunt mai degrabă responsabil. Pentru celelalte lucruri uh, domn. sunt responsabil. Încep cu un subiect ce ține de SRSP și propunerea noastră de a aloca mai multe fonduri pentru acest program. Justificarea, cred eu, este clară. Ni se pare că există cerere din partea statelor membre, iar cererea depășește de mai multe ori mijloacele. Deci, um, clar, um, există loc de mai bine. Și apoi intervine întrebarea de unde vor veni banii. și ce propunem noi este să se folosească instrumentul de flexibilitate 30 și 40 pentru 2020. Iar apoi, în ceea ce privește bugetul total,